Signor Presidente. Muy buenos días. Se abre la sesión. Y me van a permitir... Bună dimineața și deschidem uh, ședința. De ce nu mă aud?